We start. Good evening, colleagues. Um... Bună seara, dragi colegi. Dacă nu sunt obiecții cu privire la ordinea de zi, o considerăm adoptată. Profilul lingvistic de astăzi uh, constă faptul că nu avem interpretare în daneză, malteză, croată și irlandeză și avem un vot electronic la ora 8 și jumătate. Așadar, vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Și, în fine, adoptăm uh, procesele verbale ale reuniunilor din 9 februarie și 11-12 aprilie 2017. Deci, dacă nu există obiecții, atunci aceste procese verbale sunt adoptate. Ajungem acum la singurul uh, punct uh, de pe ordinea de zi de astăzi, în afară de vot, și anume prezentarea comisarului Julian King, care este comisar pentru Uniunea Securității. Le mulțumesc colegilor care au participat la reuniunea pregătitoare pe 5 decembrie. A fost o întâlnire excelentă cu Europol uh, și uh, uh, reuniunea pentru dialog strategic. Mi s-a părut că este o întâlnire pregătitoare excelentă pentru astăzi. Știu că participarea va crește pe parcursul acestei reuniuni, însă este important să avem această întâlnire. Așa cum au hotărât coordonatorii, de două ori pe an ne concentrăm pe un subiect specific cu domnul comisar. Vă amintiți probabil că pe 23 martie am discutat despre sistemele și um, mecanismele de partajare a informațiilor. Astăzi vom vorbi despre contracararea uh, discursului um, terorist. Am uh, primit câteva informații importante la întâlnirea pregătitoare, iar astăzi vrem să auzim direct de la domnul comisar care este opinia sa și cum analizează principalele abordări legate de combaterea propagandei teroriste. Acesta este un subiect foarte important și am văzut la întâlnirea pregătitoare că există probleme legate de eliminarea conținutului de pe internet, um, campanii de diseminare de mesaje, și am auzit uh, toate organizațiile care au vorbit despre toate beneficiile acestor abordări uh, antipropagandă. Și în plus um, am vorbit și despre prioritățile de cercetare și de studiu. Dacă nu ați apucat să vedeți aceste studii, puteți să, să vă uitați la ele. Avem uh, studii de la Departamentul de Cercetare. Știm că Uniunea Europeană contribuie deja prin uh, coduri de conduită voluntare la eliminarea conținutului ilegal și prin uh, unitatea responsabilă de internet din cadrul Europol. Totuși, nu există definiții clare, nu există definiții comune și acesta este un subiect care a fost discutat săptămâna trecută de colegii care au participat la reuniune. Acesta este un subiect uh, deosebit de important pentru întâlnirile noastre bianuale și mă bucur foarte mult că domnul comisar este astăzi alături de noi și avem uh, alături de noi și membrii ai comisiei. Domnule comisar, vă dau cuvântul timp de 10 minute să abordați acest subiect import, important și colegi uh, de la um, Comisia Specială sunt invitați uh, la această reuniune. Mă refer la aici la Comisia Specială TER. Vă dau cuvântul, domnule comisar, timp de 10 minute pentru a vorbi despre acest subiect interesant, după care colegii vor avea ocazia să pună întrebări. Mulțumesc că m-ați invitat din nou la acest dialog privind securitatea. Ați uh, făcut o activitate pregătitoare impresionantă pe acest subiect și nu știu dacă mă pot ridica la înălțimea așteptărilor. Eu aș dori să mm, stabilesc un context puțin mai larg și să vă prezint activitatea pe care o facem noi în materie de prevenție, pentru că, evident, uh, prevenția este mai bună decât tratamentul. Voi vorbi despre finanțarea terorismului și despre cum uh, tăiem resursele financiare ale terorismului. Și apoi voi uh, vorbi și despre cum facem față radicalizării Uh, intervențiilor în cazul în care avem uh, semne de alarmă și cum uh, putem să prevenim răspândirea acestor tendințe în comunitățile vulnerabile. Apoi trebuie să ne gândim și la spațiul în care acționează teroriștii. Este evident și este tot mai clar că trebuie să abordăm cauzele de bază ale acestei radicalizări și apoi trebuie să ne îmbunătățim reziliența la nivelul comunităților și la nivelul persoanelor individuale împotriva propagandei teroriste. Internetul joacă un rol foarte important în multe dintre atacurile pe care le-am văzut și în ultimele luni. Mijloacele online sunt folosite pentru a recruta uh, teroriști și pentru a disemina uh, terorismul și pentru a incita la terorism. Aceste crime de terorism sunt prezente atât online cât și offline și trebuie să le le tratăm pe toate cu maximă seriozitate. Nici o organizație, nici o instituție nu poate să facă singură toate aceste lucruri și de aceea uh, și industria, guvernele, societatea civilă trebuie să colaboreze în acest demers. După cum știți, există un forum al internetului la nivel european care reunește diferiți actori, instituții ale Uniunii Europene și specialiști în uh, contraterorism, reprezentanți din mediul academic și, bineînțeles, și marile companii furnizoare de internet. Acesta este un forum uh, în care încercăm să reunim toate aceste forțe pentru a ne concentra mai bine pe acest subiect. În ultimii ani uh, au existat foarte multe activități uh, pozitive în ceea ce privește contracararea acestei propagande teroriste. Săptămâna trecută am avut uh, a treia reuniune anuală interministerială la Bruxelles. Și la finalul acestei reuniuni, Dimitri Savamopoulos și cu mine am considerat că mergem în direcția cea bună. Companiile majore folosesc tot mai mult detectarea automatizată. Foarte multe postări și foarte multe materiale video au fost identificate și eliminate de pe Twitter și de, și de pe eh, Facebook. Apoi avem și această problemă cu mm, hashtag-uri. Acum eh, există 40.000 de elemente care au fost eh, eliminate. Internet Referral Unit de la Europol face o treabă extraordinară. Au uh, depistat uh, și semnalat peste 40.000 de uh, de conținuturi. Oricum, ei lucrează cu peste 100 de platforme diferite. Nu uh, încearcă să depisteze problemele doar pe platformele mari, ci și pe cele mai mici. Statele membre tratează această chestiune cu seriozitate. Sper că o fac și investesc la rândul lor în capacități pentru a semnala și pentru a elimina conținut uh, ilegal. Însă nu am obținut uh, rezultate maxime. Sigur că am obținut progrese, dar trebuie să facem și mai mult. Trebuie să accelerăm ritmul și să facem monitorizare permanentă. Trebuie să avem uh, și transparență. Nu avem uh, anumite statistici, chiar dacă uh, s-a stabilit un uh, obiectiv de a elimina acel conținut în acea oră de aur, cum s-a numit. Dar uh, și nu avem niște standarde în ceea ce privește viteza de eliminare a conținutului. De multe ori uh, informațiile nu sunt împărtășite cu autoritățile de punere în aplicare a legii. Dar avem în continuare, în afară de marile platforme, companii mici sau medii care încă nu ni s-au alăturat. Și știm că cei care vor să disemineze această propagandă caută veriga slabă în acest lanț. De aceea trebuie să uh, ne, să ne concentrăm pe sistemul uh, de mm, semnalizare a acestor platforme. Deocamdată, demersul nostru este unul voluntar. Însă, noi ne-am angajat că vom monitoriza progresul și că vom implementa măsurile necesare pentru a asigura eliminarea rapidă a conținutului ilegal online. Și, bineînțeles, avem în vedere și completarea cadrului legislativ actual. Apoi, um, Există și acest obiectiv de a disemina contra-narativă pentru că vrem să ne asigurăm că oamenii nu merg pe calea radicalizării. Practic, ei trebuie să nu își um, schimbe, să nu își schimbe viața radical. Internetul a jucat un rol pozitiv în această uh, privință pentru că internetul um, este foarte atractiv și reușește să ajungă la cei care sunt cumva uh, deznădăjduiți, care nu mai au o altă soluție. Noi am încercat cumva să abilităm, să împuternicim societatea civilă pentru a ne da o mână de ajutor. Avem uh, anumite programe importante în valoare de 10 milioane de euro în mai multe faze pentru a completa eforturile naționale și eforturile susținute de companiile de internet. Într-o primă fază, Uh, centrul nostru de excelență a organizat traininguri cu, organizația, cu societatea civilă, cu peste 250 de organizații din întreaga Uniune Europeană. Tocmai am lansat un apel de propuneri în cadrul căruia societatea civilă poate să uh, depună proiecte pentru a contracara conținutul extremist terorist pe internet. În elaborarea acestei propuneri, am reflectat multe dintre recomandările acestei comisii, recomandări care au reieșit și în întâlnirile noastre recente. Avem uh, campanii care nu trebuie să fie izolate, ci care trebuie să facă parte dintr-o, dintr-un context mai larg uh, de campanii și de inițiative uh, online. Iar Sprijinul online trebuie să fie însoțit de sprijin offline. Apoi trebuie să identificăm și grupurile țintă, să ajungem la cei mai vulnerabili. De asemenea, participanții au nevoie de obiective uh, realiste și măsurabile pe care să le putem evalua. De asemenea, vrem să înțelegem mai bine uh, radicalizarea violentă, astfel încât uh, practicienii să poată um, fi capabili să elaboreze astfel de programe. Bineînțeles, se vor elabora uh, programe uh, și mecanisme științifice care să poată fi utilizate de experții în radicalizare. Am uh, finanțat 15 proiecte în ultimii ani în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro în ceea ce privește eliminarea conținutului ilegal. Centrul nostru de excelență sprijină organizațiile din domeniu să împărtășească idei și experiențe, iar statele membre trebuie să acorde resursele necesare de care au nevoie diferitele entități. Există și o rețea de comunicații strategice la nivel european care ajută statele membre să își uh, dezvolte propriile răspunsuri uh, strategice. Toate aceste activități sunt foarte importante, însă sunt de acord cu ceea ce spuneați în raportul dumneavoastră, și anume că comunicarea strategică trebuie să rămână o parte esențială a activității de combatere a terorismului. Avem un grup la nivel înalt împotriva uh, radicalizării și um, terorismului, iar uh, toți cei care participă trebuie să uh, fie cât mai eficienți. Avem, uh, îi avem pe cei din uh, prima linie, din comunitatea de educație și pe cei din autoritățile publice și trebuie să ne asigurăm că această activitate în comun funcționează așa cum trebuie. Primul raport intermediar a fost prezentat ministrilor săptămâna trecută și acesta subliniază importanța organismelor actuale din domeniu și încurajează statele membre să-și intensifice eforturile de combat combatere a propagandei teroriste. Aceasta necesită un răspuns puternic la nivel european și va trebui să vedem ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a sprijini statele membre și societatea civilă să-și uh, îndeplinească rolul în mod eficient. Mai am doar uh, câteva secunde la dispoziție, însă vreau să termin cu câteva cuvinte despre finanțarea terorismului, pentru că știu că este un subiect uh, foarte drag acestei comisii. Înțelegem cu toții importanța activității noastre și cred că am făcut progrese importante. Ar fi minunat dacă am putea să uh, terminăm uh, activitatea în ceea ce privește cea de-a cincea directivă contra spălării banilor. Știu că doamna Sargentini și președinția actuală au lucrat foarte mult la acest dosar în ceea ce privește Comisia, noi suntem angajați uh, să sprijinim progresul. Știm uh, de ce transparența cu privire la uh, beneficiarii efectivi este foarte importantă, iar în acest context încrederea este foarte importantă un, o rețea de registre uh, a conturilor bancare ar fi de asemenea foarte utilă pentru a combate finanțarea terorismului. Acum un an am propus o directivă pentru a armoniza definiția și sancțiunile penale pentru spălarea de bani, în completarea directivei împotriva spălării banilor în contextul uh, colaborării transfrontaliere și înțeleg că veți vota pe acest subiect uh, mai târziu în această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut în acest dosar. Salut și votul pozitiv de săptămâna trecută cu privire la uh, controlul uh, intrărilor și ieșirilor de numerar în Uniunea Europeană și vă mulțumesc tuturor celor care ați lucrat la acest dosar. Al treilea dosar uh, din pachet a fost uh, recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare și înghețare a conturilor și uh, doamna Grisbeck a um, lucrat din greu la acest dosar Sper că acestea vor putea fi finalizate până în vara anului viitor. Vorbesc despre toate aceste lucruri pentru că, pe lângă pachetul privind siguranța cibernetică, am venit și cu o propunere pentru a combate uh, frauda și contrafacerea mijloacelor de plată uh, non-cash. Și cred că acestea completează foarte eficient uh, ceea ce avem deja. În plus, ne pregătim să propunem o directivă pentru a le da autorităților judiciare acces la uh, Registrul Național al Conturilor Bancare care va fi creat de această directivă și asta va facilita accesul uh, la uh, conturile bancare de către autoritățile judiciare. Aceste informații vor putea fi apoi schimbate și cu omologii din uh, statele terțe. Apoi vrem să îmbunătățim cooperarea între unitățile de informații financiare și vom uh, susține fezabilitatea tehnică și proporționalitatea oricăror măsuri suplimentare care ne ajută să combatem finanțarea terorismului. În fine, mâine, în colegiu, eu împreună cu Dimitris Avramopoulos vom prezenta un set de propuneri cu privire la interoperabilitate. Am discutat deja acest subiect aici și dacă sunteți de acord, voi reveni aici să discutăm despre acest subiect și presupun uh, că vom avea o întâlnire separată pe acest subiect. Mulțumesc și îmi cer scuze că am depășit timpul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă reamintesc uh, că membrii acestei comisii lucrează foarte mult la numeroase dosare. Avem uh, un vot legat de contracararea spălării banilor. Nu avem atât de mulți reprezentanți ai Comisiei astăzi aici, însă munca noastră legislativă este una enormă. Acum le dau cuvântul colegilor pentru întrebări. Și aș vrea să, întreb, să încep eu cu o întrebare. Pot să pun eu o scurtă întrebare? Sunteți de acord? Este o întrebare care a reieșit în urma întâlnirii pregătitoare în ceea ce privește amploarea demersului. Cum funcționează diferitele modele? Unde ne aflăm în momentul de față? Cât este de mare această chestiune? Care este amploarea acestui conținut extremist online? care îi poate incita și pe alții să comită diferite acte de terorism. Care credeți că este situația în ceea ce privește uh, eliminarea acestui conținut de către Europol Referral Unit? Înțeleg, cre, ori, poate că acestea sunt subestimate, poate că importanța lor este subestimată. Oricum, uh, acestea sunt adresate unor publicuri uh, specifice. Care este situația actuală? și cât de mare este problema. Avem o poziție din partea Europolului, dar aș vrea să știu uh, care este opinia dumneavoastră, cât este de mare, care este amploarea acestei probleme. Și uh, întâi o vom lua pe doamna Grisbeck, care este președinta Comisiei TER. Deci, în primul rând, coordonatorii. Începem cu PPE. Dumneavoastră înlocuiți pe doamna Mețola. Doamna Holmeier, vă rog, din partea PPE. Merci beaucoup, euh, président. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, cred că am făcut, s-a făcut o greșeală. Te rog, Natalie, continuă. Nu e nicio problemă. Suntem fie obosiți, fie drăguți astăzi. Mai degrabă să fim uh, obosiți, nu-i așa? Deci, Natalie, te rog, ai cuvântul în numele Comisiei CETER. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Vreau să vă mulțumesc pentru că, iată, luni seara, la începutul sesiunii plenare, v-ați alăturat nouă. Vreau să vă mulțumesc deci pentru prezență, dar și pentru vizibilitatea pe care temele acestea încep uh, să o aibă la nivelul, la nivelul, la nivel european datorită dumneavoastră și că vorbesc despre teme, mă, mă refer la conținutul ilegal, la contraterorism, etc. Am avut uh, adunarea sau reuniunea pregătitoare. Uh, de asemenea, săptămâna trecută uh, s-a organizat și uh, forumul global contra terorismului, unde am avut o serie de uh, semnale pozitive în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui sistem comun. Uh, iată, putem să se pare să mergem în, înainte pentru a-i contracara pe cei care în Europa con, uh, comit o serie de infracțiuni uh, în strânsă legătură însă cu o serie de persoane din afara Europei. Aș vrea să revin asupra contranarațiunii. Această metodă devine din ce în ce mai uh, des folosită la nivel european în cadrul strategiei noastre antiterorism. Folosim această metodă pentru că ne dăm seama la nivel european că nu se organizează doar uh, atentate teroriste în locuri aflate în, uh, în conflict, ci, iată, pe în mediul uh, online uh, se comit niște infracțiuni cel puțin la fel de grave. Vreau să vă întreb dacă toate statele membre au pus în aplicare inițiative precum uh, campanii oficiale, antiterorism sau forme de contranarațiune, pornind de la modelul pe care în țara mea îl numim Stop jihadism este oare o unealtă care este folosită din ce în ce mai des de către uh, statele membre? Și dacă da, unealta aceasta este aceeași pentru toți sau există diferente, diferențe între sistemele și strategiile folosite de către statele membre? Și de asemenea, în calitate de președinte a Comisiei ITER, aș vrea să vă întreb dacă în dispozitivele acestea de contranarațiune există modele de bune practici uh, care deja încep să se întrevadă în diferitele state membre. Considerați că există astfel de modele care sunt mai eficiente la unii decât la alții? Mulțumesc, Natalie. O întrebare foarte bună. La întâlnirea pregătitoare ne-am dat seama că mai degrabă statele membre sunt cele care se uh, implică și vin cu propriile lor viziuni. Urmează acum Monica, numele PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am și eu o întrebare pe tema aceasta. Domnul Mrani, un expert uh, antiterorist din uh, Belgia, ne-a spus cât se poate declar că salafiștii încep uh, să-i țintească chiar pe copiii de 6-7 ani încearcă să-i atragă alături de lor, de ei, cu cele mai subtile dintre metodele posibile. Și adeseori cercul familiei și cercul de prieteni este absolut esențial în context. În vizitele organizate de către noi am, constat, am constatat că autoritățile își dau seama că se întorc în Europa din ce în ce mai multe femei și din ce în ce mai mulți copii. Dar atitudinea față de aceste persoane nu este heterogenă. Copiii aceștia sunt uh, deja traumatizați. Uh, la 8 ani uh, au deja, au avut deja parte de formare militară, deci copiii aceștia vin deja traumatizați în Europa. De asemenea, mamele sunt radicalizate și vreau să vă întreb dacă există vreo colaborare pe tema aceasta între statele membre. Există o strategie coordonată în, care se aplică copiilor și femeilor care se întorc în Europa uh, puternic traumatizați? Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare acum. Ați vorbit despre finanțarea terorismului. În săptămâna aceasta vom discuta din nou despre Panama Papers și îmi dau seama că există o serie de lacune în legislația Uniunii Europene. Există state uh, europene care, din păcate, sunt foarte laxe când uh, vine vorba de, de uh, um, atitudinea față de cei care ar trebui să fie contribuabili. Uh, există deja lista aceea a jurisdicțiilor necooperante. Cred că și unele state membre ar trebui să apare pe, pe acea listă. Vreau să vă întreb dacă uh, Există eforturi în direcția eliminării lacunelor sau atitudinilor laxiste ale statelor membre. Știu că subiectul acesta nu are neapărat de a face cu uh, terorismul sau finanțarea terorismului, dar mă sperie faptul că nu există standarde la nivel european care să ne permită să evităm finanțarea terorism, terorismului. Birgit, în numele uh, socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt foarte obosită, deci astăzi voi vorbi în germană. Îmi cer scuze încă de pe acum. Domnul comisar a început prin a vorbi despre prevenție. De fapt, a început prin a vorbi despre finanțarea terorismului. Asta e, într-adevăr, o problemă, dar e o problemă foarte complexă. Avem posibilitatea de a contra cara, eh, contracara finanțarea terorismului, cel puțin când vine vorba despre fluxurile financiare care trec prin Uniunea Europeană. Problematică devine controlarea uh, tranzacțiilor dinspre uh, Uh, entități din afara Uniunii Europene în uh, direcția unor activități teroriste. Vreau să vă întreb uh, dacă știți care sunt zonele lumii în care genul acesta de tranzacții sunt uh, la ordinea zilei. Eu mă gândesc că e mai greu să le influențăm, dar e important totuși să aflăm câte ceva despre existența acestor entități sau acestor state. Uh, asta cu atât mai mult cu cât uh, în trecut nici măcar nici statele occidentale n-au fost uh, neapărat curate ca lacrima când vine vorba despre finanțarea, dacă nu a terorismului, măcar a dictaturilor și știm care a fost efectul dictaturilor asupra situației în care ne aflăm în momentul de față. Deci consider că pentru a contracara terorismul e important să ne schimbăm și atitudinea vis-a-vis de statele terțe și asta este, o import, este un lucru important. Trebuie să ne dăm seama, de asemenea, uh, în ce măsură putem controla tehnologia care în momentul de față este folosită pentru a contribui la radicalizarea unor indivizi. Îmi amintesc cele spuse de expertul belgian, dar și de experți din Statele Unite și toți experții aceștia ne spuneau practic că dacă ne dorim să avem un efect asupra copiilor sau adolescenților a căror comportament se schimbă, avem nevoie, pe de o parte, de informațiile din partea autorităților polițienești, dar avem de asemenea de a nevoie de a, um, de aportul familiilor, cercurilor de prieteni, școlilor de asemenea. După aceea, când vine vorba despre materialele video de pe internet care promovează terorismul, e clar că acestea trebuie să fie contracarate. Dar mă tem că finanțarea terorismului funcționează atât de bine încât aceste mesaje uh, vor fi din ce în ce mai greu de, de contracarat de contracarat. Eu nu cred tocmai de aceea că putem să creăm o contranarațiune europeană, pentru că deja mi se pare că mesajele acestea uh, sunt țintite în funcție de publicul dintr-un uh, anumit stat sau uh, altul. Dar poate că ne, uh, ne va spune domnul comisar mai multe despre asta. Săptămâna trecută discutam despre posibilitatea ștergerii anumitor uh, conținuturi. Uh, am tot discutat despre subiectul acesta, ne-am dat seama că există materiale care e clar, trebuie să fie șterse, dar mai există și materiale în care lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Deci trebuie să vedem cum anume putem colabora cu diferite entități uh, individuale uh, în direcția ștergerii unor uh, conținuturi care nu sunt, care fac parte din zona aceea gri a, a aspectului. După aceea, prevenția, da, e importantă. Prevenția trebuie să devină, de fapt, din ce în ce mai uh, pregnantă. Dar tare mă tem că mesajul acesta al dumneavoastră nu a fost neapărat înțeles uh, la fel de bine de toate statele membre. Nu știu dacă aveți statistici concrete, dar când vine vorba despre uh, numărul de persoane dedicate, mie mi se pare că uh, oferim um, sau investim mai multe resurse în ETIAS, uh, registrul PNR, etc., etc., dar când vine vorba despre deradicalizare, când vine vorba despre contranarațiune, uh, suntem, uh, rămânem așa, ne lăsăm pe tânjală, dar poate că îmi puteți spune dumneavoastră mai multe. Mulțumim, Judith, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc comisarului pentru atenția acordată directivei împotriva spălării de bani. Miercuri seara vom începe al nouălea trialog pe tema aceasta și mi se pare că discuțiile nu avansează. Și am o mare dezamăgire pe care vreau să o pun în discuție astăzi. E doar una din multe, dar uh, una se potrivește Uh, contextului. Am fost la Europol, uh, noi cei din Comisia TER și directorul Europol uh, vorbea despre nevoia creierii unei unități de informații financiare la nivel european, o unitate care să îi contracareze pe cei care oferă finanțare pentru terorism. Și am spus directorului Europol că, din păcate, statele membre nu-și doresc așa ceva. Așa că, mai mult ca sigur, unitatea nu va fi creată. Se pune problema suveranității uh, și mi se pare că statele membre nu își doresc nici pe departe să avanseze în, uh, spre o structură europeană care să contracareze finanțarea pentru terorism. Se tot vorbește despre prevenție, dar iată, dacă nu facem nimic când vine vorba despre finanțarea acestor acte teroriste, atunci unde vom ajunge? Vreau să mă întorc la contranarațiuni. Am avut uh, o audiere minunată, un raport genial, dar e greu să discuți despre contranarațiuni într-un context așa public, ce funcționează și ce nu funcționează. Poate că genul acesta de informații n-ar trebui să fie neapărat publice, n-ar trebui să fie dezbătute în public. Tocmai de aceea eu vin cu o întrebare puțin mai generală și anume eliminarea conținutului terorist se face de către unitatea de semnalare a conținutului online, cum anume, această unitate le spune furnizorilor de internet că respectivul conținut nu respectă standardele rol, lor. Și asta generează situații oareșcum ambigue. Și mi-am dat seama de asta discutând cu coordonatorul Europol din țările de jos. Pentru că țările de jos uh, șterg conținut online doar în cazul în care acel conținut uh, încalcă clar o, le- o lege din țara noastră. Dar se pare că atitudinea la nivel european uh, nu este una similară. E important să clarificăm uh, lucrurile. Uh, putem să cerem unității acesteia de semnalare a conținutului online de la Europol, să ceară unui furnizor uh, să șteargă un conținut care nu încalcă neapărat o lege dintr-un stat membru? Vreau să aflu mai multe despre asta. Și încă ceva, domnule comisar. Contranarațiunea se referă mai degrabă la islamismul extremist, dar există o serie de alte provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Există o serie de noi timp, tipuri de extremism în Uniunea Europeană, spre exemplu, extremismul de dreapta. Vreau să vă întreb ce fel de contranarațiune am pregătit pentru contracararea genului acestuia de acțiuni. Vă mulțumesc! Got three more. Mr. please. Urmează domnul Jadovski vă rog. Tak, eh, <clears throat> nevím, jestli jsem měl dostat slovo, protože nejsem ani... Mulțumesc. Nu știu dacă eu trebuia să iau cuvântul. Că nu sunt președinte de comisie, nu sunt coordonator, dar am așteptat răbdător eh, această dezbatere și mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Din păcate, însă, nu am putut să particip uh, la această misiune. Eu eram în Nepal atunci, dar uh, haideți să vorbim despre finanțare. Domnule comisar, ați vorbit despre finanțarea terorismului cu Bitcoin. Ați spus, am înțeles că ați spus că asta este cam ridicol. Uite, idee cam ridicolă. Asta când am întrebat noi dacă poate fi finanțat terorismul cu bani virtuali, cu monede uh, conceptuale, virtuale. Cred că ar trebui să ne gândim în, să, la acest aspect din punct de vedere juridic. Am vorbit cu experți care au spus că s-a confiscat uh, o sumă mare de bitcoin în Bulgaria, care se pare că e foarte bogată în Bitcoin. Aș vrea să știu dacă acest subiect apare, dacă vorbiți despre asta, că dacă vă gândiți la asta și cum vreți să preîntâmpinați uh, folosirea bitcoinului sau altor monede virtuale pentru scopuri, în scopuri teroriste. Și eu pot să deschid o companie uh, în Marea Britanie rapid. Asta e următoarea mea întrebare după care pot să pun bani în, fo- în fondul companiei și să finanțez ce doresc eu prin acea companie. După care mă pot duce în Cipru și pot să înființez și acolo o companie. Nu e niciun fel de transparență, nu e niciun fel de deschidere în ceea ce privește modul în care funcționează aceste structuri. Și aș vrea să vă știu dacă sunteți gata să luptați împotriva acestui uh, fenomen și cum? Finanțarea terorismului. Ați vorbit dumneavoastră despre asta. Am o întrebare anume. De curând am uh, uh comemorat uh, atacul de la Charlie Hebdo și ce s-a dovedit că cei doi frați uh, care au fost făptași acestui crime au fost, s-au radicalizat unde? În închisoare. Era chiar pe lista Uh, persoanelor care nu aveau voie să îmbarce un avion. Dar serviciile secrete franceze l-au pierdut din vedere și apoi au spus că pur și nu aveau bani, nu au avut bani să urmărească pe toată lumea. Iar uh, această persoană nu făcuse nimic uh, evident pentru a ieși în evidență, dar după aceea a săvârșit acest atac. Deci ce prea aveți dumneavoastră? Avem liste lungi de persoane uh, care ar trebui să fie urmărite, dar nu avem bani suficient pentru a le urmări pe toate. Apoi, închipuiți-vă că veniți dintr-un mic, mic stat european și pe postul, pe, pe pagina de Facebook uh, ai o 3000 de postări din care se spune o să-ți omorâm familia, o să te spânzurăm și așa mai departe. Și ești deputat, uh, anunț poliția. Timp de o săptămână nu primești niciun fel de răspuns. Chiar dacă chiar dacă ți se postează imagini cu oameni spânzurați, ți se spune că de fapt nu s-a întâmplat nimic. Credeți că oamenii au încredere în noi că încercăm într-adevăr să combatem terorismul? Sau și, cred, și nu cumva vă închipuiți Vă închipuiți oare că nu râde noi cei care, cei care conduc Facebook-ul și că ne iau în serios? Ar trebui să spun că am invitat uh, reprezentanța ai Google la uh, ședință pregătitoare și în ultima clipă ne-au anunțat că nu pot să vin să nu pot să vină. Mai te ai, ai cuvântul acum. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru acest raport, fiindcă se dorește oarecare structură, impunerea unei oarecare structuri ce țin de preîntâmpinarea terorismului. O colegă care a luat cuvântul înainte a vorbit, a spus, până dreptate, că partea operațională se dezvoltă mult mai profesionist și mult mai puternic decât cea de preîntâmpinare. Și uh, s-ar putea să fie inevitabil, chiar dacă acum avem mai mulți bani de la Comisia Europeană și chiar dacă statele membre uh, sprijină mai bine uh, mai bine planificarea în ceea ce se pre, preîntâmpinarea, unde cele mai importante sunt planurile locale, unde nu avem o foaie de parcurs, fiindcă uh, sunt planuri care de curând au fost puse în uh, uh puse pe picioare. Și uh, mă uit aici la metoda de redirecționare, colaborarea între, între cu Google și mai multe entități și și uh, a, văd că uh, primul, uh, primul mesaj tweet uh, a fost pe 7, 7 ianuarie și uh, nu este clar cum se numește. Și uh, s-a vorbit despre fonduri, despre fondurile utilizate de ani de zile și despre lucrurile noi și uh, nu se vorbește despre fondurile 2020 și așa mai departe. Dar uh, acești bani și partea aceasta neoficială de creație în ceea ce privește o abordare nouă a prevenirii, aș vrea să știu dacă mai târziu v-ați gândit cum ați putea măsura uh, eficiența celor pe care le angajați în ceea ce privește măsurile de prevenire. Și mm, dacă doriți ca formarea formatorilor să fie făcută de oameni care au experiență pe teren în ceea ce privește combaterea terorismului și nu numai uh, oameni talentați cu intenții bune, însă care niciodată nu au avut o experiență cu un fanatic, fiindcă mm, au experiență în alt domeniu mult mai puțin uh, violent. Cam atât asta mi se pare mie foarte important și vă rog din suflet uh, să încercați să structurați mai mult uh, acest cadru de întâmpinare, ținând cont uh, la mod structurat, în mod structurat și de contextele diferite din Uniunea Europeană, mai ales unele dintre ele. Și e important ca formatorii să fie, într-adevăr, oameni care să aibă experiență pe teren. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Durek. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pańskie informacje. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru informațiile oferite. Ați spus că trebuie să ne concentrăm asupra acelor grupuri care sunt mai susceptibile radicalizării și să luptăm împotriva cauzelor terorismului. Avem opinii fiecare privind acest subiect și încercăm să avem informațiile cele mai recente. Aș vrea să vă întreb cum definește Comisia aceste grupuri care sunt cele mai susceptibile radicalizării și terorismului și care sunt cauzele terorismului pe care trebuie să le preîntâmpinăm. Mulțumesc, Ana Gomes. Intervenție fără microfon. Într-adevăr, e greu să luptăm împotriva discursului nu, în contextul în care statele membre nu fac suficient pentru a promova integrarea prin incluziunea socială și așa mai departe. Dar uh, eu vreau să vă întreb acest discurs nu cumva este alimentat de faptul că statele membre permit țărilor ca Arabia Saudită și nu numai să plătească pentru imami, pentru moschee și pentru tot felul de proiecte de școli și așa mai departe. Și nu cumva sunt ei surza, sursa răspândirii părerilor și opiniilor cele mai radicale și care deschid ușa radicalizării? Dar fiindcă ați vorbit despre finanțarea terorismului, așa cum au spus și colegii mei, eu am făcut parte din echipa care a fost la, care s-a întâlnit la Haga cu Europolul săptămâna trecută. Și așa cum a spus și Judith, și a spus și dumneavoastră, un uh, punct informativ de financiar european este foarte important. Trebuie să fim conectați și avem nevoie de ceva important aici. Un uh, punct de informare financiar european, uh, un fond de transparență pentru un, o condiționalitate de transparență pentru fonduri uh, fiduciare și Uh, un registru pentru companiile care vin și fac afaceri din afara Uniunii Europene în Uniunea Europeană. Dar uh, nu își doresc asta toate statele membre. Uh, Judith a vorbit despre suveranitate, dar asta este sarcina noastră. Încă nu e vorba de suveranitate aici, aici este vorba despre o, despre faptul că sunt apărați criminalii, cei corupți, sunt apărați chiar, chiar teroriștii. Și dacă permitem acestui discurs uh, al suveranității pe care îl au statele membre să continue, vom avea o direct, a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, care nu valorează nici cât o ceapă de gelată și acest mesaj trebuie să vină foarte clar din partea Comisiei, dar și nu numai și din partea noastră, mai ales cei care sunt, fac parte din echipa de negociere privind uh, spălarea de bani și să, să transmită acest mesaj foarte clar statelor membre, fiindcă e vorba de combaterea terorismului, vorba de uh, combaterea criminalității organizate care susține terorismul, finanțează terorismul. Și vreau să vă întreb, ce face Comisia pentru a vedea care este rolul uh, monedelor acestea de tip Bitcoin? virtuale și care finanțează criminalitatea organizată și terorismul și uh, vreau să vă întreb dacă comisarul Moscovici, care a prezentat un raport foarte important în ceea ce privește modul în care se folosește TVA-ul, inclusiv de Al-Qaeda pentru, pentru finanțarea activităților finanțare, Uh, de finanțare a activităților teroriste, dacă s-a făcut o legătură și cu uh, comisarul Moscovici în acțiunile de combatere a terorismului. Doamna Vergia este ultima vorbitoare. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci dau cuvântul doamnei Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, încerc scuze, domnule comisar, fiindcă am pierdut uh, mai toată intervenția dumneavoastră, aveam o, o altă reuniune. Ce vreau să vă spun eu, cu cât uh, înregistrăm progres în ceea ce privește acest dosar la Parlament, la Comisie și nu numai, uh, cum reiese din uh, contactele noastre, cu atât ne dăm seama că soluția nu este deloc ușoară, cu atât ne dăm seama că există cadre diferite și că actorii implicați sunt eterogeni. În același timp, uh, statele membre, cu cât ascultăm mai mult statele membre, cu atât avem impresia că uh, se cramponează de competențele lor și uh, naționale și suveranitatea națională. Și în același timp, este pusă sub semnul întrebării Uniunea Europeană în acest context. Mult mai ușor să spui că e vina Uniunii Europene care care nu face ce ar trebui să facă. Mă tem însă că toate acestea ne duc către un discurs reducționist până la urmă, care simplifică prea mult lucrurile, iar această simplificare, chiar dacă, da, în ceea ce este preîntâmpinarea și deradicalizarea se înregistrează progres, mă tem totuși că această simplificare nu poate să fie compatibilă cu echilibrul între securitatea necesară și libertăți, indiferent care sunt acestea. Sunt cu atât mai îngrijorată ascultându-i pe unii colegi care cred că în Franța s-ar fi evitat atentatele dacă, dacă poliția ar fi avut mai mulți bani pentru a supraveghea cetățenii. Nu asta este problema. În al doilea rând, uh, vorbiți mai mult despre echilibru între securitate și libertate, securitate în cadrul luptei împotriva terorismului și libertățile individuale. Eu vin din Franța, deci am niște îngrijorări în ceea ce privește uh, legislația recent adoptată în Franța și apoi mă alătur celor spuse de Ana Gomes în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe a vorbit despre țările din Golf. Uh, pe mine mă îngrijorează faptul că, iată, după misiunea pe care am avut-o în Franța, mă îngrijorează cooperarea cu Turcia. Fiindcă știm cu toții că definiția terorismului pe care o are Turcia este cel puțin uh, problematică. Și la ora actuală, uh, multe persoane putrezesc în închisoare acuzate de terorism, chiar dacă nu au nici clinici imunecă cu terorismul. Iar aici revin la ce am spus mai devreme și anume că în momentul în care cooperăm cu uh, țări terțe, ce se întâmplă când, când cooperăm cu țări terțe care nu au scrupule în ceea ce privește călcarea libertăților? Vă mulțumesc! Mulțumesc, am avut Ultimul vorbitor, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vă mulțumesc și dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și pentru implicarea dumneavoastră în, acest, în aceste subiecte. O să încerc să răspund cât or mai multe întrebări cu putință. Îmi cer scuze dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul pe care vi-l dau. Vă rog să veniți după aceea să stați de vorbă cu mine. Nu vreau să uh, dau nimănui impresia că îngrijorările sale nu sunt importante. Domnule președinte, dumneavoastră ați început cu o întrebare de context mare în ceea ce privește dimensiunea problemei pe internet. Nu vreau să evit această întrebare, bineînțeles. Da, stăm bine și în ceea ce privește trimitele, unde am, uh, unde am avut uh, zeci de mii de Uh, materiale. de semnalările de conținut și, uh, și cu um, semnalările automate și detecțiile automate, dar avem în continuare sute de mii de materiale pe uh, internet în continuare, iată de ce uh, avem uh, o mare provocare în ceea ce privește ritmul și dimensiunea eliminării materialelor, fiindcă cu cât un material rămâne pe internet mai mult, cu atât poate fi distribuit mai mult și cu atât este mai eficient. Iată de ce multe persoane s-au, uh, s-au uh, concentrat asupra eliminării în timp de o oră de această, uh, acest uh, um, acest arc auriu, dar ideea este că oricât de, multe progre- oricât de mult progres am înregistrat cu, cu platformele, se, mm, se face un transfer apoi către alte platforme. Europolul lucrează acum cu peste 100 de platforme, au detectat materiale pe 150 de platforme. Noi nu vom putea să uh, ajungem la fiecare platformă. De pildă, există câteva platforme care au uh, care s-au identificat cu uh, au fost identificate cu, uh, cu Daesh. E greu să obținem cooperarea acestor platforme care sunt astăzi strâns legate de Daesh, dar putem să facem lucrurile mai bine decât până acum în ceea ce privește colaborarea și uh, sprijinirea oferită uh, ecosistemelor altor platforme și putem să înregistrăm progres uh, în ceea ce privește identificarea materialelor și și atrage atenției autorităților de ordine pentru ca acolo unde este legal și unde se poate face acest lucru să desfășoare, să ia măsuri. Și trebuie să facem lucrurile mai bine și aici vă răspund dumneavoastră în ceea ce privește monitorizarea activității noastre, să monitorizăm ce facem, că la ora actuală uh, în unele privințe este vorba de uh, o calare a feedback-ului de la partenerii noștri, fie că este vorba de activitatea extraordinară a Euro- Europolului pe care vreau să o felicit sau e vorba de activitatea unor state membre, fiindcă nu uh, toate statele membre au un sistem uh, de unități de semnalare și uh, fie e vorba de partenerii noștri din domeniul platformelor dar e, e greu să avem uh, o imagine de ansamblu cu toate aceste elemente împreună. În continuare, acest lucru este o provocare. Deci, pe bună dreptate, ne adresați această întrebare. Ați spus un lucru asupra care vreau să revin. Este vorba și care s-a regăsit și în alte întrebări din sală. Cred că întrebarea domnului Sargentini, dacă nu mă înșel. Este vorba despre uh, uh întrebarea pe ce ne concentrăm noi. Este limpede în activitatea Europolului și în uh, unitățile de inalare a conținutului naționale, faptul că, se concentrează, că ne concentrăm asupra uh, materialului care incită la acte ilegale. Cu toți am fost de acord și noastră ați fost de acord că în ceea ce privește terorismul și în, directa, în directiva privind uh, directiva antitero s-a ajuns la un acord privind o serie de lucruri care sunt ilegale, cum ar fi formarea, recrutarea, încurajarea călătoriei pentru a încuraja persoanele să călătorească uh, în zone de conflict, toate acestea sunt lucruri, am căzut la un acord că trebuie să fie eliminate, fiindcă sunt ilegale. Și, bineînțeles, orice incită la acte de terorism, orice acțiune care incită la acte de terorism. Articolul 21 al directivei, de pildă, uh, explică lucrurile foarte clar. Deci, ce facem noi în ceea ce privește acest conținut este că ne concentrăm pe acele lucruri care au legătură cu aceste măsuri, care au, aceste acțiuni care au fost considerate ilegale la nivelul Uniunii Europene. unele țări s-a uh, adăugat și a, s-a acompaniat aici și legislația națională, dar uh, legislația, bineînțeles, legislația europeană este uh, uniformă la nivelul statelor membre datorită activității și Parlamentului European. Și după ce s-au identificat aceste materiale într-o a doua uh, etapă. Vreau să răspund aici doamnei Argentinii. Este adevărat, dacă înțeleg eu bine, că Europolul di- discută cu platformele pentru a vedea dacă care este, care este părerea platformei, dacă se respectă propriile termen, proprii termeni de referință. Și asta este această colaborare care avem cu platformele. Încercăm să facem platformele să ia măsuri în conformitate cu propriile termeni de referință și, bineînțeles, în conformitate cu cu um, hotărârile pe care, care sunt luate de forțele de ordine în ceea ce privește aceste acțiuni care încalcă legea. Iar această cooperare, despre această cooperare va vorbi și Europolul, pentru că ei consideră că este foarte important în ceea ce privește stabilirea de parteneriat cu platformele. Iată de ce reușesc să se uh, să se elimine de pe internet 90 sau 96 din aceste materiale. Și nu e vorba doar de conținut produs de, de jihadiști, e vorba de uh, conținut care încalcă uh, aceste lucruri despre care v-am vorbit, indiferent cine îl produce. E vorba de grupuri de supremație albă sau de jihadiști. De fapt, există mult mai mult conținut jihadist și acțiunile cumva se concentrează mai mult pe această parte, dar nu pentru că uh, se, ne concentrăm pe asta, se concentrează asta de la început și pentru că majoritatea materialului, conținutului se, se încadrează în această categorie. Iar în ceea ce privește eficiența uh, contra discursurilor uh, despre care ați întrebat și noastră și doamna Grisbeck, este o mare provocare acest lucru, așa cum o reprezintă și toată activitatea de preîntâmpinare în momentul în care se evaluează rata de succes. Sunt de acord cu cu colegul dumneavoastră de lângă dumneavoastră care a spus că provocarea este să se măsoare succesul în experiențe reale. Eu am uh, petrecut câțiva ani în domeniul prevenirii într-un alt context în Irlanda de Nord, încercam să Eh, să împiedicăm radicalizarea tinerilor. Contextul era altfel, dar tehnicile erau, tehnicile erau aceleași, mai ales în comunitățile unde tinerii erau, um, ca să zic așa, racolați de, de a, um, acești oameni care erau în slujba violenței și știu cât de grele sunt, cât de grea e organizarea acestor programe și cât de greu să le măsori uh, rata de succes. Dar vreau să vă spun că Trebuie neapărat să se deruleze astfel de, pro- de programe. Trebuie să facă neapărat, chiar dacă până la urmă nu reușești să uh, influențezi decât una sau două persoane. Și când uh, se face acest lucru, nu numai uh, cu tinerii în, uh, în școli sau în închisori, ci pe internet, e cu atât mai greu să se măsoare succesul. Uh, te poți uita la programele și proiectele despre care crezi, care crezi că aduc rezultate și să încerci să consolidezi bunele practici. Doamna Grisberg a întrebat dacă toate statele membre fac asta. Răspunsul este că nu sunt sigur. Unele state membre nu consideră că sunt afectate de această problemă în mod direct. Dar statele membre care au avut astfel de experiențe și care s-au confruntat cu această problemă au o serie, o gamă largă de programe. Ați vorbit despre Stop Jihad în Franța, care este o platformă extraordinară și o recomand tot timpul, o dau exemplu tot timpul. Există și niște programe belgiene, un program german care se numește Life Democracy, și care încearcă să implice aici nivelul federal, deci este făcut pentru situația Germaniei și Marea Britanie are mai multe modele și proiecte, unele ar putea să poată fi translatate și în altă parte, dar nu toate, fiindcă sunt uh, croite pentru realitatea țării respective. Și în uh, Olanda avem un proiect, care, e un proiect care se numește Speak Up și care vizează mai ales pe tine și pe studenți size fits all. Nu cred că există o soluție universală la toate aceste probleme. Cred că atunci când vorbim despre online, trebuie să concepem anumite uh, sisteme care să se potrivească la diferite medii și la diferite provocări. Cred că trebuie să colaborăm și cu industria pe această temă. Spuneți că ați invitat reprezentanții Google și din păcate nu au venit. Dar uh, vă încurajez să mai încercați o dată să îi aduceți aici, pentru că ei fac uh, ceva cu adevărat uh, revoluționar și puteți folosi tehnicile lor și mecanismele lor pentru a ajunge sau pentru a-i uh, deturna pe cei care caută această radicalizare. De fapt, vreau să intervin. Au vrut să vină, dar au anulat în ultimul moment. Dar o să încercăm să-i mai aducem încă o dată. Nu am vrut să-i critic, dar uh, spuneam că fac ceva foarte bun în această privință. Ei încearcă să îi deturneze pe cei care caută materiale care ar putea să-i radicalizeze și cumva îi redirecționează către alte materiale cu un conținut contrar. Și noi trebuie să ne inspirăm din aceste inițiative la fel uh, și din exemplele pe care le vedem în statele membre. Mai mulți dintre dumneavoastră ați pus întrebări despre activitățile țărilor terțe. Dacă vorbim despre activitățile salafiștilor, cum spunea doamna Holmeier, Holmeier sau finanțarea din țările terțe, cum spunea doamna Zipăl. Suntem conștienți că finanțarea din țările terțe și influențele țărilor terțe sunt relevante în acest domeniu. Am avut mai multe discuții pe această temă în cadrul comisiei cu cei responsabili. Am, vizitat, am făcut vizite la fața locului, am mers în Mölenbeck și menționez această vizită pentru că este vizita cea mai recentă. I-am vizitat pe oamenii care se confruntă cu aceste provocări. E foarte greu să vedem ce putem face la nivel european pentru a aborda uh, probleme care ne arată cât de greu colaborează autoritățile publice cu autoritățile religioase. Situația este diferită de la o țară la alta. Oricum, mă bucur că nu ignorăm această problemă și nu ignorăm nici provocarea pe care o reprezintă persoanele returnate sau persoanele care revin din uh, acele țări în care s-au radicalizat. Aceste persoane care, chiar dacă nu au comis acte de violență, ar fi putut fi uh, implicate în răspândirea de mesaje de radicalizare. Aceasta a fost uh, o prioritate în întâlnirile pe care le-am avut uh, în contextul rețelei de prevenire sau de conștientizare pe tema radicalizării și chiar vara trecută au elaborat un uh, amplu studiu legat de situația persoanelor uh, revenite din țările în care s-au radicalizat. A fost vorba despre provocarea socială, provocarea legată de integrarea lor și provocarea pe care o pot reprezenta ei în comunitățile în care revin. Ei au un efect de uh, perturbare a comunităților pentru că poate sunt expuși riscului de a răspândi materiale uh, de radicalizare și mă bucur că ne concentrăm pe toate aceste subiecte. Și nu mă refer doar la tineri. Cum identificăm grupurile vulnerabile? Domnul Iurec a pus această întrebare și alți colegi au pus întrebări uh, oarecum similare. Facem asta pe baza experienței practicienilor din prima linie, plus că există anumite grupuri uh, standard, dar acestea nu sunt uh, singurele. Mă refer la tinerii din sistemul de învățământ sau din afara sistemului de învățământ, deținuți sau foști deținuți, care sunt grupuri cu un risc deosebit, dar nu sunt singurele grupuri. De aceea am structurat rețeaua așa cum am făcut-o, astfel încât practicienii să poată împărtăși experiențe, să învețe din experiențele lor și să își mute centrul de atenție în funcție de necesități. Promovarea integrării face parte dintre aceste provocări. Ca să-i uh, răspund colegei care a pus această întrebare. Uh, să știți că astăzi am avut o discuție la comisie despre cum putem să lucrăm în comisie astfel încât politicile și cheltuielile pentru ocupare să țină cont de aceste aspecte. Și mă refer și la activitățile legate de promovarea culturii. Să vedem cum putem să folosim aceste politici și aceste sume pentru a contracara răspândirea materialului de radicalizare. Aș vrea să mai fac o observație legată de țările terțe. Există o provocare pentru țările terțe din partea acestor persoane care revin. Dezmembrarea statului islamic uh, a dus uh, la foarte multe provocări în sensul că foarte mulți uh, foști membri ai ISIS doreau să revină în Europa. Plus uh, că mulți dintre luptătorii din uh, Irak și Siria nu au plecat din Europa, ci din țări terțe. Și atunci se pune problema revenirilor în acele tăr- țări terțe sau în revenirea în teatrele de instabilitate, precum Afganistan, Yemen sau Libia. Noi avem un interes, în opinia mea, să încercăm să ajutăm țările din vecinătatea noastră care sunt afectate de astfel de presiuni din partea celor care revin din Irak și Siria. De aceea facem foarte multe eforturi uh, să um, creăm această rețea de dialoguri pe această temă și vrem să discutăm cu țările din vecinătatea noastră pentru a combate terorismul. Potrivit celor mai recente estimări, există programe externe ale Uniunii Europene în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro care au o dimensiune de securitate și care sunt relevante pentru demersul nostru. Răspund acum uh, la întrebarea doamnei Vergia Lucrăm cu Turcia sau cu alte țări și în acest proces ne asigurăm că cooperarea noastră se bazează pe valorile noastre. Noi nu vrem să promovăm uh, o cooperare care să submineze aceste valori. Aș dori acum să mă refer și la Bitcoin, înainte de a vorbi despre chestiunile care țin de spălarea banilor ați vorbit despre Bitcoin ca sursă de finanțare a terorismului. Suntem uh, vigilenți la această problemă dacă se face ceva ilegal cu Bitcoin, atunci trebuie să gestionăm problema respectivă oricum. Însă, noi ne concentrăm pe Bitcoin și alte monede virtuale ca mijloc de facilitare a activităților criminale și în special a terorismului. De aceea, Europol a organizat o serie de conferințe, iar cea mai recentă a avut loc în această vară, cu privire la consolidarea luptei împotriva utilizării abuzive a monedei virtuale pentru scopuri uh, teroriste. Nu știu dacă ați văzut uh, rapoartele acestor conferințe, dacă nu, vi le pot pune la dispoziție. Apoi s-au pus câteva întrebări legate de ce vom face pentru a consolida, consolida activitatea unităților de informații financiare, pentru a combate spălarea banilor și în special în legătură cu terorismul. Sunt de acord cu doamna Sargentini, cu doamna Gomez și cu alți colegi care au spus că există o dimensiune europeană a acestei probleme și trebuie să o abordăm. De aceea mi-am uh, depășit uh, cumva mm, competența pe care o aveam în ceea ce privește subiectul acestei reuniuni și am uh, discutat și despre această directivă privind spălarea banilor. Când veți fi de acord să consolidați registrele de transparență și Uh, unitățile uh, privind uh, informațiile financiare în corelare cu a patra și a cincea directivă privind spălarea banilor, vom vedea și noi ce putem să facem. Sigur că va trebui să discutăm cu dumneavoastră, însă noi Va, va trebui să vedem dacă putem să le dăm autorităților judiciare posibilitatea de a accesa registrele naționale de conturi bancare și cum putem să consolidăm uh, cooperarea între aceste unități de informații financiare și autoritățile judiciare pentru a putea consolida această arhitectură europeană. Nu știu dacă răspunsul meu vă încurajează Poate că nu, din potrivă. Asta înseamnă că mai sunt încă multe de făcut. Și uh, am toată compasiunea pentru dumneavoastră, pentru că veți avea acel uh, trialog de noapte privind uh, directiva împotriva spălării banilor. Dar combaterea spălării banilor și a terorismului este o problemă care persistă pentru că problema evoluează și și noi trebuie să evoluăm și să ne consolidăm uh, măsurile de intervenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicare și sper că am răspuns la întrebări. Dacă nu, vă rog să mă contactați ulterior. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt sigur că colegii sunt de acord ați spus directiva spălării banilor, dar este de fapt directiva împotriva spălării banilor. Sunt foarte multe de făcut pe partea legislativă. Le reamintesc colegilor că prezența dumneavoastră aici face parte din uh, dialogul uh, bianual pe, pe tema securității. Noi am vrut să ținem cont de această dimensiune a securității și de aceea am organizat această întâlnire. Ați uh, lucrat foarte mult, dragi colegi, pe directiva împotriva terorismului și această directivă împotriva spălării banilor și alte directive care ne ajută să ne îndeplinim acest obiectiv strategic. Colegii din această comisie au lucrat din greu pentru a transforma această legislație în realitate. Dumneavoastră sunteți uh, implicat uh, în acest proces și, bineînțeles, și Comisia TER este foarte activă și va fi foarte activă și în primul semestru din 2018. Știm ce faceți, nu doar eu vă urmăresc pe Twitter, cred că sunt și alți colegi care vă urmăresc. Știm că ați fost în Mölenbeek recent și că faceți tot felul de activități. Dar această legătură oficială cu comisia noastră este foarte importantă pentru noi. A fost o discuție foarte importantă cu foarte multă substanță și uh, vă mulțumim uh, și pentru acea întâlnire pregătitoare. Al treilea dialog privind securitatea va avea loc în primul semestru din 2018 și vreau ca această comisie să mențină um, legături puternice cu dumneavoastră pe tema dialogului privind securitatea. Înțeleg uh, că mâine veți avea o reuniune la care veți prezenta planul pentru interoperabilitate. Și noi vom avea ocazia să discutăm cu dumneavoastră după aceea. Este un subiect foarte interesant și comisia noastră va elabora un raport pe această temă. Deci veți face această prezentare mâine, iar noi vom profita de ocazie să discutăm cât mai curând cu dumneavoastră pe acest subiect și alte subiecte de interes. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. Știu că este luni seara la Strasburg, dar vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și discuțiile excelente. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Thank you. Thanks, colleagues, for the Mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere excelentă. Facem o pauză până la 8 și 30 de minute, când vom avea votul electronic. Da, facem o scurtă pauză până atunci. Știu că vreți să continuăm, dar nu avem uh, numărul de membri suficient, deci trebuie să așteptăm fix până la 20-30. Um, Dragi colegi, suntem gata să începem uh, votarea. Dar văd că se întâmplă lucruri în sală, mai bine așteptăm. Domnul Corao este, și aici, este aici, raportorul nostru. Dacă sunteți gata și după ce vă instalați, o să începem. Thank you, Thomas, for that um, that uh, reassurance. I'm ready. Eu sunt gata. Dar văd că nu toată lumea s-a așezat. Doesn't have a voting card. Un coleg nu are cartela de vot. Mi-a semnalat acest lucru, așa că vom uh, lua în considerare și votul său. Mai e cineva fără cartela de vot? Dragi colegi, votăm electronic. Ciocanul ăsta nu e așa bun. E cam slab. Sorry, Sergei, yeah, very weak hammer today. There we go. Right, um, our electronic book. Votul electronic pe dosarul combaterea prin măsuri de drept penal a, spălării, a spălării banilor. Raportorul este colegul Ignacio Corao. Noi uh, votăm cu privire la componența echipei de negociere. Înainte să începem votul, aș vrea să vă spun că potrivit regulii 174.5 din regulament, nu sunt admise voturi pe părți cu privire la compromisuri și uh, s-a ajuns la un uh, acord uh, între raportori și raportori din umbră cu privire la compromisurile 3, 5 și 6, care ar trebui să fie voturi separate la articolele 3 alineatul 2A, articolul 5 alineatul 2A și articolul 6 punctul AB. Acestea fiind spuse, am să întreb raportorul dacă dorește să intervină. Foarte pe scurt, domnul Corao. Rapidamente, rapidamente. Ve very fastly. <laughs> rapidamente, intanto, intanto sono contento di essere riuscito ad arrivare perché 15 ore di viaggio per... Mă bucur că am ajuns uh, după 15 ore de drum. Aș dori să vă mulțumesc tuturor și raportorilor din umbră cu care am uh, colaborat pentru acest raport. Este un raport important pentru Comisia noastră și pentru Parlamentul European, pentru că reprezintă un alt pas în combaterea criminalității organizate. Pentru că vorbim aici despre activele uh, din criminalitatea organizată. Noi am încercat să îmbunătățim propunerea Comisiei și să facem progrese la nivel politic și sper să obținem mandatul pe care ni-l dorim. Le mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră, tuturor celor care au fost implicați în acest proces și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Corao. Înțeleg că mulți dintre colegi au avut o călătorie îngrozitoare până la Strasbourg, așa că vă mulțumesc pentru prezență. Să începem cu votul. Începem cu amendamentul 28. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge compromisul la articolul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis la articolul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 96. S-a deschis votul. Amendamentul 96. S-a, de- s-a închis votul. Se respinge. Compromisul la articolul 3, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 114 și 115 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 5, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte se deschide votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 144. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. is rejected. Se respinge. Compromisul articolul 6. S-a deschis votul, prima parte. Prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 162. S-a deschis votul. Văd că aparatele sunt cam lente. S-a închis votul. Se respinge. Compromis la articolul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis la articolul 8A, nou. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 173. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. Compromisul la articolul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 10. S-a... Cer scuze, spune președintele. DV28. S-a deschis votul. Thank you all for pointing it out. Vă mulțumesc pentru observație. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul articolul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis la articolul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul la considerente. S-a închis. Se adoptă. 31. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Jurii 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Jurii 2. S-a deschis votul. Au cam obosit aparatele și noi toți. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Econ 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Jurii 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. DV2 și amendamentul 1 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă Econ 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. Îmi cer scuze. 46. S-a deschis votul. 46. S-a închis. Se respinge. Jurii 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. DV3. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 48. S-a deschis votul. S-a închis. Se, de, se respinge. Juri, jurii 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 50. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 52. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Jurii 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 63. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 64. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. DV5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Econ 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. DV6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. DV7. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Jurii 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 73. Amendamentul 73 și 75 până la 85 se votează în bloc. S-a deschis votul. să închizi votul și să respinge. Jurii 12 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votul final cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă 39 pentru, niciunul împotrivă și 4 abțineri. Și s-a deschis votul privind uh, angajarea în negocieri. S-a închis votul. Cineva nu a votat? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 38 de voturi pentru, niciunul împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului. Și mulțumesc și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, dragi colegi. Știu că unii dintre voi ați avut un drum foarte lung, așa că vă mulțumesc pentru prezență. La, este și ultima întâlnire a anului, așa că vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Văd că nu mai ascultă nimeni, dar eu vă mulțumesc oricum și Crăciun fericit!